drepturile fiecărui individ la libertate religioasă în Pakistan și în altă parte. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you, Commissioner. Now the debate on the item. Mulțumesc, domnule comisar. Am încheiat dezbaterea privind Pakistanul. Avem mai multe moțiuni pentru această rezoluție și vom vota imediat după ce vom termina celelalte două dezbateri. Următoarea dezbatere se referă la Brazilia, extradarea lui Cezare Batisti avem șapte autori, șase autori, spune președintele, ai acestei rezoluții și dau cuvântul în primul rând doamnei Bizotto. Doamna Bizotto, aveți cuvântul. În dreptul internațional, un refugiat politic care se teme de persecuție pentru motive politice sau rasiale sau oricare ar fi ele și se află în afara țării sale de origine, ei bine, nu este situația lui Cezare Batisti. Nu este refugiat politic în ciuda protecției acordate de Franța, a comis patru omoruri și uh, sub motive politice, el a reușit să fugă din închisoare. Este iar Brazilia nu dorește să îl extradeze acum și a acordat statutul de refugiat politic. Autoritățile italiene și familiile victimelor doresc să-l aducă în fața justiției, dar uh, președintele Lula de Silva a, nu a dorit să-l extradeze. Italia a făcut uz de toate instrumentele diplomatice pentru a putea să-l judece pe Batisti chiar dacă înseamnă suspendarea acordului cu Brazilia. Mulțumesc. Doamna Ietermachi. Domnule președinte, independența instanțelor judecătorești și domnia legii sunt principii de bază ale tuturor democrațiilor, tuturor țărilor democratice. Fiecare ființă umană are dreptul la un proces corect și echitabil. iar hotărârile luate de instanțele judecătorești trebuie să fie respectate. În acest caz, Curtea Supremă a Braziliei a pronunțat o hotărâre în favoarea extradării domnului Batisti. Italia a decis să ceară extradarea și până aici regulile au fost respectate. Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu a dorit să ia în considerare uh, Uh, cererea adresată de domnul Batisti. Așadar, până aici situația este clară. Acum însă, autoritățile din Brazilia trebuie să acționeze. Ele trebuie să acționeze astfel încât să se respecte justiția. Trebuie să-l extradeze pe Batisti. Sper că Serviciul de Acțiune Externă va face toate eforturile posibile pentru a se asigura că domnia legii este respectată în acest caz. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc. Acum, domnul Romeva Irueda, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să ascund faptul că sunt uh, stânjenit de această temă și de această situație, pentru că este o temă importantă, dar este o temă care afectează Italia și Brazilia și sunt uh, multe spații în care cred că am putea să tratăm această temă, dar nu cred că aici este locul în care trebuie să discutăm aici despre încălcarea drepturilor omului. Și spun acest lucru cu tot respectul și spun cu toată atenția și vreau să vă atrag atenția de la la început că sunt solidar cu victimele terorismului din orice parte a lumii, inclusiv din aceasta și vreau să spun că am voința de a ne gândi global asupra modului în care uh, ajungem să discutăm joi după amiază despre aceste chestiuni când avem diverse alte situații, uh, când e vorba de un proces care este în curs pentru că ne creează destul de multe dificultăți pentru această chestiune. Noi ne vom abține nu pentru că nu merită să ne gândim la această temă, ci pentru că în acest moment nu acesta este locul potrivit să avem această discuție. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Angelili. Con questa risoluzione ci appelliamo... Cu această rezoluție cerem instituțiilor Uniunii Europene ca în exercitarea funcțiilor lor diplomatice să joace un rol în promovarea justiției și legalității. Astăzi, Parlamentul European cere ca acest, principiile Cartei Fundamentale a Drepturilor Omului să nu fie doar literă moartă și să nu vedem cetățenii doar ca niște consumatori pe piața internă, ci ca niște oameni care au drepturi inalienabile, fundamentale și non-negociabile. În acest spirit, ieri, familiile victimelor lui Batisti au venit aici. Acesta a omorât patru oameni cinstiți, i-a omorât fă, pentru niciun motiv în fața familiilor și copiilor lor. Domnule comisar, trebuie ca justiția să-și facă datoria și propun să păstrăm în de reculegere memoria victimelor. Vă mulțumesc. Domnul Sassoli, vă rog. Colegi, siamo oggi qui in quest'aula. Domnule președinte, dragi colegi, astăzi ne aflăm în Parlamentul European pentru a reaminti faptul că instituțiile democratice ale Uniunii Europene trebuie să-și exprime solidaritatea față de familiile victimilor, victimelor terorismului. Justiția, dreptatea trebuie să triumfe. Asta își doresc acești oameni. În propunerea de rezoluție pe care o vom vota, reamintim că relațiile dintre Uniunea Europeană și Brazilia se, bază pe, se bazează pe recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești definitive. Sigur că aceasta este o relație între prieteni, o relație prietenească. Vreau să vă reamintesc că Cezare Batistia a fost uh, condamnat pentru săvârșirea patru omoruri în Italia și, cu toate că se ascundea, a primit, a beneficiat de garanții juridice în toate uh, procesele care au avut loc în prezența avocatului său. Justiția în Italia s-a desfășurat în mod corect și toate nivelurile justiției au fost epuizate. Iar în cele din urmă a primit două sentințe de închisoare pe viață. Franța, doamnelor și domnilor, țara în care a fugit Cezare Batisti, a luat decizia în 2004 de a aproba cererea Italiei de extradar, recunoscând crimele și sentințele. Asta pentru că Cezare Batisti este un criminal, este un infractor care trebuie să fie adus în fața justiției. E greu să înțelegem de ce Brazilia a luat această decizie. Autoritățile braziliene nu i-au acordat statutul de refugiat politic. Aceasta ar fi unul dintre motivele care ar, uh, ar permite uh, neaplicarea acordului privind extradarea dintre, uh, cu Brazilia. De aceea familiile nu pot să înțeleagă și nici noi nu putem să înțelegem decizia Braziliei. Doamnelor și domnilor, trebuie aici să ținem seama de uh, drepturile victimelor pentru ca aceștia doresc ca cei care s-au făcut vinovați de crime să plătească pentru ele. Mulțumesc, spune președintele. Acum domnul Cernețchi. Domnule președinte, domnilor și domnilor, nu sunt italian, nu sunt nici brazilian, sunt un cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene și nu vreau ca Uniunea Europeană să aibă un comportament asimetric Aș dori N-aș dori să văd că se acordă aceleași drepturi unui criminal și familiilor celor uciși. Este inacceptabil. Este o chestiune de principii de bază, de omenie și de asemenea și principii de bază ale drepturilor omului. Și cred că în această situație o persoană care nu este foarte implicată poate să aibă o atitudine obiectivă și poate să spună foarte clar că se vede o lipsă de echilibru care nu e clar înțeleasă de contribuabilii noștri și de electoratul noștri. Dacă ne gândim la hotărârea Curții Supreme din Brazilia, această hotărâre nu este de înțeles pentru cei care au citit-o în detaliu. Mulțumesc foarte mult! Și acum, vorbitorii în numele grupurilor uh, domnul Mario Mauro, în numele PP-ului. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule Rueda. Ieri, într-o conferință de presă emoționantă care a avut loc aici la Parlament, familiile victimelor lui Cezare Batisti au propus într-un mod foarte demn să ne uităm din nou la tot ce s-a întâmplat, să reexaminăm lucrurile. Deci nu e vorba de vendetă aici, ci doar de dorința de a se face dreptate. Și ca asta să se întâmple, Cezare Batisti trebuie să fie extradat. Și ca să se întâmple acest lucru, sperăm că această moțiune de rezoluție va da posibilitatea Parlamentului să-și exprime opinia într-un mod autoritar și credibil și să exprime exact acest lucru, că nu e vorba de vendeta, ci de nevoia de a se face dreptate. Uniunea Europeană este un proiect politic în care susținem valorile și ideile noastre pentru a abandona uh, ideologia totalitară și violența arbitrară, precum și cu terorismul. Uh, pentru a încheia proiectul nostru, astăzi vrem să ne întoarcem la acest principiu nu e vendetă, e justiție. Grazie. Mulțumesc, spune președintele. În numele socialiștilor și democraților, domnul Șusta. Signor Presidente, colleghi deputati, signor Commissario, capita troppo spesso. Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi, se întâmplă mult pe adesea ca instituțiile din anumite țări să refuze pur și simplu fenomenul terorismului italian arată îndoieli cu privire la uh, fiabilitatea sistemului nostru judiciar. Și probabil că acesta este motivul pentru refuzul extradării domnului Batisti. Însă, noi ne opunem acestor uh, idei. Batisti este un personaj destul de ambigu. Într-o perioadă în care mulți tineri erau izolați, Cezar a luptat pentru o ideologie și multe persoane l-au văzut totuși drept infractor. În multe țări au existat uh, situații similare, însă nicio țară nu a reacționat ca și Italia. În vremea terorismului, Italia a reacționat în mod unit. Am auzit ceea ce au spus ieri familiile victimelor și am dorit ca domnul Batisti să fie extradat în Italia, pentru că așa cum sistemul judiciar uh, a așa cum s-a întâmplat în cazul multor teroriști care acum sunt reabilitați. Nu e vorba doar de intimidare, e vorba de nevoia de a-l extrada. Mulțumesc, doamna Figherăi, de numele GUE. Un minut și jumătate. Obrigada, senhor presidente. Estamos a tratar um- Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm despre o temă care nu este, de fapt, o urgență. Cred că există alte teme uh, care ar fi urgente, cum ar fi asasinatele sindicaliștilor din Columbia sau uh, represaliile din Honduras sau uh, tragediile din uh, teritoriile ocupate din Palestina. Dar dacă vorbim de Brazilia, cred că ar fi o urgență să ne demonstrăm solidaritatea cu persoanele care sunt afectate de alunecările de teren din statul Rio de Janeiro, unde au murit uh, câteva sute de persoane și pagubele sunt incalculabile. Este păcat că Parlamentul European nu a vorbit despre această tragedie și nici n-a cerut Comisiei Europene să-i arate președintei Braziliei o solidaritate activă Uh, acordând și un fel de ajutor. De aceea noi o salutăm pe Dilma Rousseff pentru faptul că a fost uh, aleasă de curând și exprimăm solidaritatea și exprimăm condoleanțe pentru tragedia uh, care abia s-a petrecut și adresăm acest lucru și familiilor celor care și-au pierdut membrii în tragedie. Cât privește rezoluția aceasta, noi insistăm asupra nevoii de a respecta sentința dată de organele legitime din Brazilia, unde eh, Batisti este deținut în momentul acesta și să așteptăm ca organele legitime din Brazilia să facă ce au de făcut. Deci vă rog să retrageți această propunere, vă rog. Mulțumesc. Domnul Speroni și-a ridicat cardul albastru. Doream uh, să-i răspund doamnei care spuneau că sunt multe alte situații urgente care trebuie avute în vedere. Vreau să spun că față de multe alte situații care Firește că sunt demne de interes, aceasta este o urgență în care sunt implicate nu numai țări din uh, afara Uniunii Europene, dar și o țară din Uniunea Europeană. Pentru că este vorba de persoane care au fost ucise, care au fost uh, um, și care sunt cetățeni europeni. Mulțumesc. Doamna Vicheriei, doriți să răspundeți? Cum am spus, am să repet, cred că nu este realmente o urgență. Știm că organele legitime din Brazilia uh, au uh, un proces deschis, e un proces în desfășurare. Știm că această persoană, Cezare Batisti, este deținut în Brazilia și Parlamentul nostru nu trebuie să preseze organele braziliene, trebuie să așteptăm ca ei să dea o sentință, să ia o hotărâre. Cât privește urgențele, Sigur că sunt foarte multe teme, inclusiv tema Braziliei, tema solidarității cu victimele uh, alunecărilor de teren din Brazilia. Doamna Angelili și dumneavoastră a ridicat cardul albastru. Da, am vrut să-i adresez vorbitoarei o întrebare. Nu consideră uh, că au trecut prea foarte mulți ani de când au fost ucise aceste persoane în Italia. Nu sunt suficienți acești ani pentru a cere în cele din urmă dreptate? Ana Pigureido. Já eh, dissemos e voltamos a repetir, Sr. Presidente. Am spus și repet, domnule președinte, că aici discutăm despre modul în care abordăm acest punct. Abordăm acest lucru într-o perioadă uh, dedicată situațiilor de urgență. Și tocmai din ce a spus colega, este că e clar că acest lucru ar fi putut fi abordat în, într-un alt uh, punct al programului, într-un alt moment și că nu îndeplinește condițiile pentru o moțiune de rezoluție pe o problemă de urgență. În timp ce solidaritatea cu victimele, victimele inundațiilor din Brazilia ar fi fost o urgență. Mulțumesc, v-ați exprimat uh, ideea. Putem merge la următorul vorbitor, domnul Probera. Mulțumesc, domnule președinte. Cezare Batisti nu e un uh, erou romantic, așa cum l-au descris unii oameni, ci un ucigaș uh, obișnuit care a fost uh, condamnat pentru răpire și pentru faptul că a ucis patru oameni. El a fost, bine, uh, a fost beneficiarul doctrinei Mitterrand privind uh, azilul politic și este în continuare protejat de un intelectual francez de stânga. În loc să fie în uh, închisoare, el a fost salvat de președintele Lula cu o decizie greșită, probabil luată din motive politice și fără să se ia în considerare suferința victimelor și familiilor. Parlamentul nostru european cere autorităților braziliene și Comisiei nu numai să respecte acordurile bilaterale, ci și să stabilească principiul că nicio motivație ideologică nu poate justifica crima și că niciun stat nu îi poate garanta impunitatea. N-ar trebui să uităm că există datoria de a avea justiție morală pentru victime prin uh, propunerea unei sentințe și executarea acesteia. Aceasta este baza contractului social într-o ce comunitate civilizată. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Iacorino. Vă rugăm. Domnule președinte, domnule comisar, acum au trecut 31 de ani, însă sângele, sărvat, sângele vărsat de victimele acestui asasin barbar nu a fost uitat, iar durerea familiilor cu care ne-am întâlnit ieri, pe care le-am văzut la întâlnirea de presă, uh, e dovada acestui fapt. Colegul Mastella, care a fost ministru al justiției în guvernul Italiei, a făcut eforturi pentru a face dreptate în cazul Batista. Azi, familiile, împreună cu familiile victimelor, poporul italian, întreaga țară, așteaptă ca Parlamentul European să prezinte această propunere de rezoluție și să convingă o țară care este prietenă cu Europa și cu Italia să îl extradeze imediat pe Battisti. Este un criminal și un terorist care a fost condamnat de mai multe ori și astfel ar trebui să se pună capăt tragediei foarte dureroase care deja durează de prea mult timp. Președintele, mulțumesc. Acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Dragi colegi, am aproximativ 20 de nume pe lista mea. Văd un cartonaș albastru. Este un cartonaș albastru? Ridicați cartonașul albastru. Intervenție. Doriți să puneți o întrebare antevorbitorului? Ridicați cartonașul albastru? Doriți să adresați o întrebare antevorbitorului? Nu. Bine. Așadar, dragi colegi, avem o problemă. Am aproximativ 20 de nume pe listă. De data aceasta am să dau cuvântul doar persoanelor care nu au avut ocazia să vorbească la subiectul precedent, Pakistanul. Și vor primi cuvântul așadar 6-7 persoane dacă acceptați acest lucru. În primul rând dau cuvântul Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de un uh, criminal mm, foarte inteligent care credea că se va implica în politică. Iar uh, familiile victimelor nu cer vendeta, dar cer dreptate. Uh, nu datorită mm, sentințelor cu închisoarea, ci pentru că este foarte important să ne asigurăm că se face dreptate. Batisti și familiile victimelor. Cavalini, care l-a recrutat pe Batisti în închisoarea în care se afla pentru răpire, acesta este adevăratul criminal. Ar trebui să fie în închisoare. A fost condamnat pentru patru omoruri, apoi a ajuns în Mexic, în Franța și acum în Brazilia și este, uh, este protejat de o rețea internațională ca și când ar fi un revoluționar romantic și nu un criminal obișnuit. Extradarea lui în Italia n-a are nimic de a face cu persecuția politică, așa cum spun unii intelectuali ci este cererea legitimă a unui stat membru fondator al Uniunii Europene care dorește să îi se respecte mm, dreptul. Nu sunt de acord cu hotărârea dumneavoastră de a da cuvântul doar a șase persoane care n-au vorbit înainte. Uh, Acum a fost, uh, de fapt, o dezbatere între portughezi și italieni și poate că au și alte delegații de aici niște opinii de exprimat. Sunt de acord complet cu noastră că este o altă dezbatere, dar avem două minute alocate, deci sunt liber să dau uh, timp de vorbire la doi oameni, de fapt. Dacă ați fi noastră în locul meu, cum ați face-o? vreau să dau o șansă tuturor care n-au vorbit mai devreme și reprezentanților fiecărui grup politic și pentru că e o situație în care intervin colegii italieni în majoritate, atunci, da, le-am, acum încerc să dau cuvântul și membrilor non-italieni. Doamna Corpa, la următorul vorbitor. Mulțumesc domnule președinte. Înțeleg frustrarea anumitor colegi când uh, vorbesc despre urgența acestui text. Atunci când uh, președintele Lula a decis să nu-l extradeze pe Batisti, Berlusconi și-a retras ambasadorul din Brazilia pentru a încerca ca totuși extraderea să se producă. Sunt sigur că dezbaterea face parte din această luptă de a-l aduce înapoi pe acest Batista, care evită justiția de 30 de ani, uh, când el de fapt este condamnat pe viață pentru aceste crime. Noi pornim de la principiu că se respectă legile. Dacă un criminal este văzut ca un uh, refugiat politic, eu nu accept asta. Mulțumesc, doamnă Retu, următorul vorbitor.

în primul rând, stimai colegi, sunt puțin uimită de numărul de parlamentari dezbatere joi după amiază aici în sală. Eu sunt aici în fiecare joi după amiază și mi se pare că prezența, interesul pentru drepturile omului este excepțională. Aș dori să mă felicit dacă nu aș constata că e vorba despre deputații italieni care sunt în prezență aici și care de obicei nu se interesează de drepturile omului și care sunt de multe ori în altă parte Vreți să vă explicați, uh, stimate coleg? Vă răspund. Este un atac personal, e un atac la persoană. Sunteți italiani, eu sunt franțuzoaică și vă respect. Oricine poate însă să constate că există o majoritate de deputați italieni, care este cel puțin neobișnuită joi după amiază. Eu sunt aici în fiecare joi după amiază, domnule, în fiecare joi după amiază sunt aici în ședință. Atunci lăsați-mă să vorbesc cu calm, în liniște. Vă, n-am obiceiul să fiu să nu suport să fiu întreruptă, vă rog, domnule președinte. Continuați, stimată doamnă, spune președintele, terminați ce aveți de spus. Constat de asemenea că de obicei parlamentarii italieni sunt primii care cer respectarea democrației și neamestecul în treburile italiene. Este o constatare, trebuie doar să vezi care sunt dezbaterile din Parlamentul European. Nu se pune problema dacă Cezare Batisti este vinovat sau nu. Știu și mă adresez dumneavoastră, știu că perioada aceea este, a fost o perioadă grea pentru italieni, știu că a fost o perioadă grea pentru italieni, știu că a făcut foarte multe victime, știu de asemenea că toți vinovații care au comis atentate nu au fost judecați în Italia. Toți, judec- toți uh, vinovații nu au fost judecați în Italia, cum spuneam. Deci, vă rog, președintele spune, vă rog, Vă rog să mă lăsați, uh, să mă lăsați să vorbesc, spune vorbitoarea. Domnule președinte, e posibil să vorbesc fără să fi întrerupt? Mai aveți zece secunde să încheiați uh, intervenția, spune președintele, dar vă depășiți timpul. Cred că joi după amiază nu trebuie să discutăm despre relațiile dintre Italia și Brazilia. Trebuie să respectăm dreptul la justiție, sunt de acord cu dumneavoastră, dar să lăsăm Curtea Supremă din Brazilia să-și dea hotărârea, iar justiția braziliană s-a sezizat, Curtea Supremă n-a dat o hotărâre încă, este o. Oh, președintele, îmi pare rău, trebuie să vă întrerup. Ați avut un minut pentru această procedură. Sigur, dar ați vorbit deja trei minute în ciuda întreruperilor. S-a fost ridicat o, un card albastru, doamna Angelili. Nu putem să vorbesc fără a fi întreruptă, spune vorbitoarea. Nu mi-am terminat propozițiile. Doamna Angelili a ridicat cartonașul albastru. Doriți să răspundeți la întrebarea pusă? Doamna Vergie, doriți să răspundeți? Da. Domnule președinte, sunt gata să răspund la această întrebare. Vreau să fiu și eu beneficiar aceleiași toleranțe. Mulțumesc, doamna Angelili. Dacă dumneavoastră, doamnă Vergia, vă respectați colegii, atunci nu trebuie să spuneți că colegii italieni nu sunt interesați de drepturile omului. Sunt aici de 16 ani și puteți să verificați ce am făcut uh, în Parlament. Și nu cred că merit lecții despre drepturile omului de la dumneavoastră. Doamna Angelili, aceasta a fost o declarație. Cartonașul albastru înseamnă că puneți o întrebare. În numele colegilor mei, dorim să punem următoarea întrebare. Dacă doamna Verșie nu e rușine, da sau nu? Pentru aceste patru persoane erau persoane simple. Unul dintre ei era măcelar, altul agent de securitate, altul vânzător la magazin și altul era ofițer de securitate. Ieri copiii acestor persoane cu vârste între 13 și 15 ani au spus că în toată viața lor își vor aduce aminte de părinții lor acoperiți de sânge. Credeți că este corect față de ei? Doamna Vergia. Da, domnule președinte, consider că această chestiune este o chestiune de un atac la persoană. Nu, nu mi-e rușine, pentru că am spus că eu consider că anii aceia ca niște ani foarte grei pentru Italia. Anii aceia sunt ani grei pentru Italia. Știu câte victime au, au fost în Italia. M-am interesat de această perioadă. Deci nu, nu mi-e rușine, nu discut victimele. Ce discut eu aici este folosirea de către deputații italieni a ședinței de joi după amiază care este dedicată drepturilor omului în sensul unei chestiuni italo-braziliene și eu sper că Uniunea și Brazilia, Uniunea Europeană nu s-a amestecat în aceste relații italo-braziliene. Nu este rolul său și aceste ședințe este dedicată drepturilor omului. Mulțumesc foarte mult. Și nu vreau să dau lecții în acest sens, stimată doamnă o să mai accept, nu o să mai acceptăm uh, că cartonașe albastre, o să trecem la următorul vorbitor. Aveți o chestiune de procedură, domnule Mauro? Da, domnule președinte. Vreau să mă refer la regulament în ce privește stabilirea ordinii de zi. Aș putea să vă reamintesc faptul că acest punct a fost pus pe ordinea de zi printr-o decizie a conferinței președinților și a fost ratificat de decizia plenare de luni. Deci n-a fost pus pe ordinea de zi pentru că așa au vrut membrii italieni, ci este un act oficial care a fost aprobat de conferința președinților și apoi de întregul Parlament. Așa este, spune președintele. Urmă, ultimul vorbitor, domnul Rossi. Da. Deci- Mulțumesc, domnule președinte. Este esențial ca Uniunea Europeană să garanteze respectul tratatelor uh, inclusiv tratatul uh, bilateral semnat de Italia și Brazilia și să se asigure că există cooperare în ce privește extrădările. Curtea Supremă Braziliană a acceptat extradarea lui Batisti și a acceptat faptul că el a fost găsit uh, vinovat în atâtea procese și că a fost uh, condamnat în absență la închisoare pe viață pentru aceste crime. Totuși este aproape incredibil că președintele Braziliei uh, a decis să nu le extradeze în Italia și apoi un grup de mm, membri ai Parlamentului Brazilian, de, membri de stânga, s-au dus la închisoare să-l uh, viziteze pe Batista, au și pozat cu el sărbătorind. Uniunea are relații excelente cu Brazilia, dar trebuie să, ne, să intervenim și să ne asigurăm că se respectă legalitatea și că familiile victimelor au acces la justiție. Ieri, uh, familiile victimelor s-au întâlnit cu unii membri ai Parlamentului aici la Strasburg și uh, indiferent de culoarea politică, a fost o ocazie cu care toată lumea a fost de acord că au dreptate. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului comisar Fuller ca să avem opinia Comisiei pe acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Comisia cunoaște foarte bine decizia recentă a fostului guvern al Braziliei de a refuza extradarea unui cetățean italian, domnul Batisti, care a fost condamnat în contumacie la închisoare cu viața, închisoare pe viață de instanța din Italia. Am luat notă de acest caz și împărtășesc uh, cele exprimate dumneavoastră, de dumneavoastră față de victime și familiile lor. Cu toate acestea, Comisia consideră că nu trebuie să se implice în acest caz. Uniunea Europeană nu a încheiat niciun fel de acord de extradare cu Brazilia și chiar dacă ar fi fost așa, nu ar avea dreptul să intervină într-un caz, în cazuri individuale de extradare. Decizia privind extradarea între state membre ale Uniunii Europene sau între state membre și state terțe sunt exclusiv de competența ju uh, justiției. Cooperarea judiciară între Brazilia și uh, Italia se găsește într-un acord care a fost încheiat în 1989. Brazilia uh, a utilizat o putere discreționară existentă în lege pentru a refuza cazul uh, de extradare al domnului Batista. În cazul extradării, nu am nicio îndoială uh, că standardele italiene în domeniul justiției sunt cele mai înalte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, spune președintele. Cu aceasta se încheie dezbaterea la acest punct privind extradarea lui Cezare Batisti. Se încheie, deci. Am șase moțiuni de rezoluție și pe care le-am vota după ce ne încheiem